e non ultimo i supporter, i tifosi. Un proces... În uh, fotbal, uh, cu ajutorul jucătorilor, ligilor de fotbal și chiar și al uh, suporterilor. Acest proces a durat un an și au fost implicate toate părțile interesate. Inițial ideea a fost să avem obiective comune, apoi am pregătit norme tehnice și norme mai complexe, acceptate de toate părțile implicate. aceste noi uh, obiective sunt următoarele. Îmbunătățirea capacității financiare a cluburilor prin creșterea transparenței și credibilității. Cluburile trebuie să facă față angajamentelor uh, față de jucători și de creditori. Și uh, trebuie să da dovadă de mai multă disciplină financiară pentru a asigura bună derulare a competițiilor și să încurajeze uh, cluburile să acționeze pe baza încasărilor, deci să-și scadă cheltuielile. Termine del calcio per club europeo. Cluburile, cluburile trebuie să fie capabile să înregistreze și uh, creșteri și profit. Aceste obiective au făcut ca UEFA să se concentreze pe pe întreaga lume a fotbalului. Cluburile trebuie să interacționeze în ceea ce privește um, licențele și angajarea jucătorilor. Pe acest slide vedeți elementele de fair play și interacțiunea dintre cluburi în ceea ce privește angajarea jucătorilor. Avem aici mai multe elemente financiare pe care le uh, are în vedere un club de fotbal. Trebuie să existe un echilibru între cheltuieli și uh, profit și încasări. Și avem aici și criteriile pe baza cărora se acordă licența. Trebuie să facă o, o evaluare finan, financiară pe termen scurt. Federația Internațională furnizează licențe pentru ca cluburile să poată participa la competițiile internaționale. Odată ce licența este acordată, va avea loc o fază de supraveghere, o fază multianuală care ne permite să ne creăm uh, o opinie uh, cu privire la un club de fotbal pe termen lung. Va exista o comisie de supraveghere financiară a cluburilor care se va ocupa de acest lucru. Uh, Jean-Luc nu se va ocupa de această chestiune și va prezida această comisie. Din păcate, el nu a putut fi prezent alături de noi astăzi pentru că a avut alte angajamente. Abordarea noastră se bazează în primul rând pe riscuri. Va trebui să ne concentrăm în primul rând asupra cluburilor asupra cărora s-au tras semnale de alarmă. Apoi va trebui să ținem cont de diferitele criterii implicate, ținând cont și de abordarea generală a sistemului în ansamblul său. Trebuie să avem în vedere un comportament durabil care poate să fie benefic pentru un anumit club, dar poate să fie nefast pentru uh, sistemul fotbalului în general. Clubul a pus la punct mai multe dispoziții, mai multe prevederi uh, care au uh, în vedere, în primul rând, asigurarea echilibrului bugetar. Principiul de bază este simplu, cheltuielile nu trebuie să depășească încasările. Trebuie să încurajăm uh, cluburile să încerce să realizeze un echilibru pe termen lung între încasări și cheltuieli. Și acest lucru se aplică tuturor cluburilor posesoare de licențe din partea federațiilor și care, pe baza criteriilor uh, sportive și meritelor sportive, s-au calificat pentru UEFA. Deci toate cluburile trebuie să aibă un echilibru dif- bugetar. Nu este ușor. Această evaluare nu se va face anual, ci pe bază plurianuală. Deci perioada de referință va fi de minim 3 ani. De ce această perioadă de uh, referință? Dacă cheltuielile depășesc încasările, clubul va respecta aceste cerințe pe perioada pe care deficitul face parte din acea marjă acceptabilă, adică va avea anumite contribuții în vederea creșterii capitalului care se fac de către acționarul principal. Această uh, marjă nu va fi luată în calcul uh, în ceea ce, când se evaluează respectarea criteriilor. Această marjă acceptabilă va fi uh, discutată în mod progresiv. Pentru primii trei ani e vorba de 45 de milioane de euro, deci marja este de fapt de 15 milioane anual. Pentru perioada după care uh, perioada după care marja acceptabilă va scădea. Și la 10 milioane. A costi per investimenti a lungo termine. 10 milioane pe an, deci pe, la perioada de 3 ani e vorba de o sumă totală de 30 de milioane de euro. Apoi trebuie să se facă investiții de, pe termen lung, investiții pentru infrastructură. Dacă există investiții pentru infrastructura de antrenament, infrastructură pentru uh, jocuri, uh, precum stadioane, pentru uh, tinerele talente. Dacă e vorba de cheltuieli asociate proiectelor sociale sau comunitare, toate aceste deficituri vor fi scăzute din calcule. Ele nu vor fi, nu vor fi luate în considerare la calcularea deficitului. Cluburile vor fi întotdeauna evaluate în funcție de lichiditățile disponibile, deci ele vor uh, trebui să poată face față um, activității pe care o derulează. Deci trebuie să poată continua să opereze. S-a ținut cont și de alte uh, criterii și de alte cerințe S-a vorbit uh, în special despre datorii către salariații cluburilor. Nu dorim ca un club care ia parte la competițiile organizate de noi să aibă datorii uh, față de alte cluburi care participă la competițiile noastre. Există o serie de obligații. Cluburile trebuie să trimită mai multe documente previzional, provizioană, documente referitoare la buget, care să indice angajamentele viitoare în materie de lichidități ale cluburilor respective. Trebuie ca și pe uh, perioada imediat următoare cluburile să aibă un buget echilibrat. Principiile și obiectivele acestui fair play financiar uh, au fost uh, create pentru a garanta viabilitatea cluburilor. Vorbim despre o abordare care are ca scop uh, îmbunătățirea normelor și nu de o abordare concentrată pe sancțiuni. Dar dacă trebuie să existe uh, sancțiuni, conform sistemului, trebuie să se facă mai multe monitorizări plurianuale, monitorizare care permite mai multe sancțiuni, aplicarea mai multor sancțiuni. Însă introducerea acestora va fi progresivă astfel încât uh, cluburile să-și poată adapta structurile la noile exigențe. În ceea ce privește datoriile uh, neachitate care au ajuns la scadență, normele vor intra în vigoare anul viitor. Apoi, progresiv, uh, vom avea uh, noi norme care uh, au ca scop stabilirea echilibrului bugetar. După cum a spus uh, doamna comisar Vasiliu, Comisia Europeană salută această inițiativă a UEFA de a înființa fair play-ul financiar, aceste reguli privitoare la fair play-ul financiar. Soluția propusă de noi răspunde solicitării domnei comisar. Încet, încet, cluburile vor uh, începe să culeagă uh, beneficiilor, uh, beneficiile pe termen lung. Mulțumesc pentru atenție. Doamna Pac, mulțumesc. Nu trebuie să cheltuim mai mult decât câștigăm, mi se pare un principiu rezonabil. Schon seit viele Jahre, aber das Problem ist, dass ich die nu cred că este necesar să discutăm doi ani ca să ajungem la uh, această concluzie. Această logică ar trebui să se aplice în toate sectoarele, altfel și dacă, s-ar, dacă am fi făcut așa, n-am fi ajuns la criza în care ne aflăm astăzi. E adevărat, uh, problema este că mm, trăim cu mai mulți bani decât avem, uh, de fapt, și acest lucru se aplică și fotbalului. Nu ați vorbit despre sancțiuni prea mult. Se prevăd sancțiuni conform acestor uh, noi regulamente? Dacă da, de ce tip sunt aceste sancțiuni? Domnul Belet are cuvântul. Uh, uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, Doris. Și vreau să mulțumesc și reprezentanților UEFA pentru că au venit aici. Cred că ce ați propus și ce a decis Comitetul Executiv reprezintă un important pas înainte și o evoluție excelentă pentru că realizează câteva obiecte, obiective diferite, creșterea echilibrului competitiv, întărirea fair play-ului în competiție uh, și alte câteva puncte pe care le-ați uh, subliniat uh, în, din rapoartele noastre din 2007 și 2008, care au fost adoptate de acest Parlament cu o majoritate solidă. Deci suntem foarte mulțumiți de aceste măsuri asupra cărora ați căzut de acord. Am câteva comentarii, doamnă Fac. În primul rând, sper că uh, mi se va răspunde la aceeași problemă ca și noastră. Ce facem cu sancțiunile? În al doilea rând, uh, sunt foarte multe uh, subrefugii prin care cluburile pot scăpa de aceste măsuri. Deci ce facem cu aceste subrefugii, cu aceste intrări prin, prin spatele casei care trebuie închise? Și, de asemenea, vreau să fac câteva comentarii legate direct de problema fair play-ului financiar. În primul rând, când vorbim despre echilibru competitiv uh, în competițiile europene, în sporturile profesioniste, uh, cred că președintele Platini, președintele UEFA, a făcut progrese considerabile către un uh, mai bun echilibru competitiv în competițiile europene, dar sigur trebuie să mergem și mai departe pe acest drum și uh, pentru a avea o mai bună redistribuire a bunăstării, a banilor, a mijloacelor financiare între cluburi și evident apoi vorbim și de drepturile de televiziune și cum spuneam deja, domnul Platini a făcut progrese considerabile, dar cred că putem să mergem și mai departe în această direcție și contăm pe dumneavoastră să reduceți uh, diferența între cluburile bogate și cluburile mici, care nu au foarte mulți bani. De asemenea, suntem convinși că toți membrii UEFA uh, trebuie să accepte vânzarea colectivă a drepturilor TV, așa cum se întâmplă aproape în toate cazurile membrilor UEFA, dar nu la toți. Și cred că se mai pot face progrese și aici. Și poate un ultim comentariu, doamnă Pac, se referă la următoarea inițiativă pe care o vom avea în acest Parlament și anume uh, cea legată de agenții jucătorilor. Știți că am pregătit o dezbatere în acest Parlament, sper că va avea loc la următoarea plenară, dezbatere despre agenții jucătorilor și asta se referă la, de asemenea la corectitudine, la fair play una dintre măsurile pe care le propunem și sper că UEFA va avea aceeași opinie este ca agenții jucătorilor să nu mai poată cere comision atunci când uh, uh intermediază un transfer al unui jucător care nu a împlinit încă 18 ani, deci transferul de jucătorilor minori. Asta este una dintre propunerile pe care le avem pentru a crește fair play-ul și transparența și corectitudinea. Deci, pentru a rezuma, domnule Pac, sper că aceasta este partea unei activități continue și nu faza finală a muncii UEFA pentru o mai bună transparență a competitivității. Mulțumesc, doamna Janetski, Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș vrea să îmi exprim uh, mulțumirea și să vă felicit pentru că ați uh, abordat această chestiune a fair play-ului financiar uh, la cluburile UEFA. Și când vorbim despre diverse sectoare, uh, facem referire și la un program concentrat pe tineri jucători împotriva dopingului. Vreau să știu ce uh, părere are Europa și UEFA, ca să spun așa, în legătură cu investițiile străine. Credeți că acest flux masiv de capital care vine cu toate consecințele lui va pune niște probleme? Mulțumesc, domnul Fisas. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns mai târziu și am ratat începutul acestei discuții. Aș vrea totuși să fac două comentarii cred că nu doar sancțiunile sunt importante, este important să încercăm să convingem marile cluburi că ele ar trebui să-și uh, echilibreze venit, uh, cheltuielile cu veniturile. Uh, nu cred că sancțiunile vor fi foarte eficiente, dar cred că ar trebui să le convingem. Și când vorbim despre drepturile de televizare, știu că va fi foarte dificil să determinăm uh, cluburile să adopte poziția pe care o dorim noi. Doamna Hannibal. Nu? Nu doriți? Domnul Boris. Sunt chyba w optymalnym momencie. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc reprezentantului UEFA pentru reformele pe care le-ați introdus. Cred că acestea vin la momentul potrivit, pentru că marile cluburi au datorii foarte mari în acest moment. Și asta a dus la un dezechilibru în sistemul de finanțare. Succesul sigur că este important, dar acest sistem uh, al fair play-ului este unul dintre instrumentele care ne vor ajuta să reducem uh, comisiunile de transfer între cluburi, pentru că aceste comisiuni trebuie să fie rezonabile. Însă vreau să vă întreb ceva în legătură cu un lucru care mi se pare important. Vorbim aici despre revizuirea situației financiare a cluburilor care au probleme. Dar planificați să introduceți acest tip de monitorizare și pentru următoarea generație de jucători, cred că asta este important, dată fiind situația financiară dificilă a cluburilor, pentru că va fi dificil, dar cred că avem nevoie de mai multă coordonare atunci când vine vorba de uh, nevoia de a investi într-o nouă generație de jucători. Pentru că adesea plătim foarte mulți bani pe jucători care vin din Africa sau din America de Sud, în timp ce sistemul de finanțare uh, a antrenamentului în Europa, a cluburilor uh, de antrenament pentru tineri, nu funcționează. Mulțumesc, doamna Badia Icucet. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc reprezentanților UEFA pentru prezentarea acestei propuneri de fair play financiar. Este foarte clar că tot ce se propune în acest document este de bun simț și vine la momentul potrivit. Am întrebări în legătură cu aplicarea efectivă a tuturor acestor măsuri și aș vrea să întreb uh, ce probleme uh, prevedeți că vor apărea la implementare, la implementarea acestor măsuri? Ce probleme credeți că veți avea și cum veți încerca să le rezolvați? Doamna președinte, mai luăm o întrebare și după aceea uh, răspundem. Uh, și după aceea trecem la a doua rundă de întrebări. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea noului sistem. Cred că este o abordare bună și de bun simț. E o idee bună să încercăm să corectăm această situație și eu chiar m-am întrebat de ce a durat atât de mult să o facem, dat fiind că unele dintre aceste probleme sunt atât de evidente. Dar totuși este bine că în sfârșit se întâmplă. În al doilea rând, o întrebare care îți vine în minte imediat, este cea legată de sancțiuni. M-ar interesa foarte mult să aud ce aveți de spus pe această temă. Și apoi, uh, proiectul dumneavoastră se aplică numai asociațiilor fotbalistice care participă la sistemul UEFA, la sistemul UEFA, dar asociațiile naționale uh, se gândesc oare să aplice același sistem pentru procedurile lor de licențiere, pentru că atunci am avea o situație coerentă. Dacă toate asociațiile naționale de fotbal ar aplica și ele aceleași reguli, începește procedurile de licențiere, atunci uh, această problemă foarte importantă a viitoarei generații de uh, jucători va fi uh, rezolvată, pentru că ați spus că promovarea unei noi generații de, judecă, de jucători este luată în calcul în momentul în care se promovează aceste reguli financiare pe de altă parte, nu există pericolul ca oamenii să vină cu niște cifre foarte frumoase și foarte bine aranjate uh, în ideea de a evita sancțiuni pentru că nu au făcut ce trebuia să facă? Domnul Gaia, doriți să răspundeți? În regulă. Plutôt, euh, je traverse parler des questions des sanctions. Vom vorbi întâi despre sancțiuni și pe mă vom trece la altceva. Foarte bine. În ceea ce privește sancțiunile, acestea vor fi aplicate în mod progresiv, gradat. Cluburile vor fi supuse unei supravegheri bianuale. Dacă în cursul primului an se constată că există anumite reguli care nu au fost respectate, clubul va fi notificat în legătură cu aceasta pentru anul următor. Ar putea de asemenea fi amendat și s-ar putea retrage o parte dintre contribuțiile pe care le are prin participare la competițiile europene și apoi va sfârși prin a fi exclus din aceste competiții. Acest este pachetul de sancțiuni prevăzute, cel puțin pentru moment. Bineînțeles, totul va depinde de gravitatea încălcării regulilor și de tendința manifestată de anumite cluburi. Dacă un anumit club are o tendință pozitivă, e un lucru, dar uh, dacă tendința este negativă, lucrurile se schimbă. Nu există portițe de scăpare. Este evident că există diverse sisteme pentru a evita regulile, dar aceasta nu este o motivație pentru ca să nu uh, încercăm să punem în aplicare un regulament, o reglementare a sistemului. Avem un sistem de control care funcționează la mai multe niveluri. Pe de o parte, există controle la nivelul federațiilor pentru a vedea care este activitatea fiecarei federații și în această monitorizare a cluburilor avem și controle realizate de institute independente care vor organiza audituri și apoi Comisia de Control Financiar cu președintele Jean-Luc Dean, care vor avea o putere considerabilă de control și de supervizare a situației financiare a clubului. Și aceasta este ceva absolut nou. Este o reglementare care va fi introdusă din acest an. Toate aceste niveluri de control ar trebui să permită, cel puțin așa sperăm noi, să ajungem la realizarea unui control eficient pentru a evita situația în care cluburile ar putea găsi o portiță de scăpare. Însă, dacă ar utiliza o astfel de portiță, am prevăzut, într-o primă etapă, recursul la un sistem experimental blând pentru acest an, cel puțin ca să vedem dacă funcționează în aplicarea sa concretă. Asta ne va permite să reperăm anumite slăbiciuni eventuale și care ar putea fi corectate. Acest mecanism ar trebui să ne permită să intervenim într-un mod eficient. A fost un comentariu în legătură cu inițiativele viitoare legate de impresarii jucătorilor este un punct nou în sistemul de licențe care permite o mai mare transparență. În ceea ce privește sumele plătite de cluburi pentru acești impresari. Prin urmare, cluburile sunt obligate să informeze, să ne informeze începând cu anul viitor în legătură cu aceste aspecte. În ceea ce privește capitalul străin și problemele pe care le-ar putea crea acesta. Aveți dreptate, este o problemă care ne preocupă. E adevărat că aceste capitaluri pot uh, reprezenta avantaje pe termen scurt din punct de vedere al competiției, clubul care beneficiază de astfel de fonduri va avea avantaje sportive, practic imediate. Pentru fotbalul european pe termen lung, aceste capitaluri pot crea probleme deosebite. De exemplu, dacă de pe azi pe mâine investitorul străin se retrage, ce se va întâmpla? Există, deci, anumite riscuri pe care le-am constatat și în trecut. Risc de faliment pentru anumite cluburi, cu un efect de bulgăre de zăpadă pentru celelalte cluburi, efect care ar fi catastrofal pentru însă și integritatea competițiilor. în ceea ce privește intervenția legată de investițiile făcute pentru uh, tinerii jucători, pentru juniori, este un element cheie pentru noi. Și privilegiem acele cluburi care investesc în formare în detrimentul celor care cheltuie bani pentru a cumpăra jucători. Deci, ansamblul reformei tinde spre încurajarea acestui tip de comportament pentru viitor. În ceea ce privește aplicarea acestor norme la nivel național, UEFA nu are competențe în acest domeniu. Nu, UEFA trebuie să asigure realizarea acestor norme în cadrul competițiilor naționale. Însă, noi considerăm că aceasta este o abordare pe care se poate conta și sperăm că federațiile, ligile vor aplica aceleași principii, dacă nu aceleași norme, chiar și atunci când este vorba despre participarea la campionatele naționale. Și în această direcție colaborăm strâns cu federațiile și ligile naționale. Aceasta s-a întâmplat și în ceea ce privește sistemul de licențe, când el a fost introdus în 2004 federațiile care nu au urmat mișcarea la nivel național erau puțin numeroase, 48-49. Ele totuși au condus la un anumit efect. Principiul de bună guvernanță va fi aplicat, cred eu, uh, în mod natural la nivel național. Există niște puncte care nu au fost direct legate de problema licențelor în, intervențiilor, în intervențiile dumneavoastră. A fost o întrebare legată de antidumping, de dopaj. Noi practicăm anumite teste la finalul fiecărui meci, dar și în afara competițiilor. Uh, teste făcute fără a fi anunțate dinainte, astfel încât pot să vă spun că până acum n-am detectat un sistem de dopaj organizat în fotbal. Au existat câteva cazuri individuale, dar reprezintă sub 0,1% în ultimii trei ani. Rămânem în continuare vigilenți pentru că, la fel ca pentru alte competiții sportive, știm că și fotbalul este amenințat de acest flagel. Uh, mai putem vorbi despre pariurile ilegale care astăzi ne pun numeroase probleme. Și în legătură cu acest subiect suntem de asemenea foarte atenți și preocupați. Domnul Beled ne-a vorbit despre problema drepturilor de televizare, de echilibrul dintre competiții. Este evident că resursele principale ale cluburilor provin din campionatele la nivel național și nu din competițiile europene. E aproape un mit să ne gândim că banii cluburilor provin din competițiile europene. Esențial, acești bani provin din campionatele naționale. Deci cu cât piața este mai mare, mai puternică, cu atât cluburile sunt mai bogate. Practic, toate legile europene practică un sistem de vânzare colectivă și deci de distribuire destul de justă a beneficiilor aceasta în funcție de fiecare țară. Există o mare ligă în Europa care practică un sistem individual în legătură cu drepturile de televizare, Spania. Pentru ca marile cluburi spaniole să decidă schimbarea acestui sistem uh, este ca și cum uh, am cere luna de pe cer. Aceasta este o decizie care depinde de cluburile respective, de federația și de Liga Spaniolă. Ne vom preocupa cu siguranță în anii care vin de modul în care distribuim beneficiile din competițiile europene, care astăzi sunt legate de nivelul drepturilor de televiziune și de uh, puterea fiecărei țări, de numărul de locuitori dacă vreți, uh, un calcul simplu. Este evident că astăzi, așa cum funcționează sistemul, cluburile care provin din țări cu o populație mai mică sunt dezavantajate față de cluburile care provin din țările mai mari și care uh, au o, un număr mai mare de telespectatori. Cred că am trecut în revistă aproape toate subiectele. Mulțumesc, domnule Gaiar. Acum o să-i dăm cuvântul domnului Soanii. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Știți că în tinerețea mea am urmărit campionatul englez. Voi reveni la întrebări legate de plafoanele pentru angajarea -ă, jucătorilor străini. Ce se întâmplă la hocheiul pe gheață de NHL? există un plafon care nu trebuie depășit. Apoi, care este situația datoriilor, după cum a spus doamna Pac la început? Datoria sau îndatorarea are consecințe în ceea ce privește viitorul cluburilor. Ea presupune anumite riscuri. Când există acest riscuri, când ești îndatorat, riște anumite consecințe negative, consecințe legate de comportamente negative. Care este poziția UEFA în acest, în acest domeniu? Mulțumesc, domnule Kelly. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mai întâi, uh, ca toată lumea, salut această inițiativă a UEFA și încercarea aceasta de a rezolva problema pentru că, așa cum au descoperit și unele guverne, nu se poate continua cu aceste datorii uriașe acumulate de la an la altul, uh, nici în cazul guvernelor țărilor, nici în cazul cluburilor de fotbal. Pe altă parte, nu ați răspuns prea convingător la întrebarea doamnei președinte legată de sancțiuni. Ați spus, sperăm că vom putea să și vom putea să-i sancționăm și așa mai departe. Nu mi se pare o atitudine foarte uh, puternică, suficient de puternică pentru a rezolva situația, mai ales că vorbim de cluburi uriașe și foarte puternice și care poate consideră că sunt independente de oricine. Am uh, câteva comentarii de făcut. Unul, uh, și colegul meu tocmai a menționat acest lucru, o, limita, o limitare a salariilor plătite ar trebui să fie impusă, esențial dacă vrem să obținem efectul acesta și, în al doilea rând, Uh, am crea în felul acesta condiții egale pentru toată lumea. Și nu doar pe salariile jucătorilor, ci și pe salariile managerilor. Ieri am, chiar ieri am auzit de un contract plătit cu 10 milioane de euro. Și de asemenea, cred că timpul de transfer ar trebui redus și mai mult pentru a limita transferurile în, la jumătatea sezonului, ca să nu ai situația în care într-o lună un jucător joacă la un club și luna următoare joacă împotriva acelui club, după ce s-a transferat foarte rapid, asta nu mi se pare corect. Și de asemenea începește angajarea și concedierea managerilor. Uh, este o altă problemă. Același lucru se uh, practică la jumătatea sezonului. Unii manageri, unii antrenori sunt dați afară sau sunt păstrați pentru uh, dacă au în continuare încrederea patronului uh, și iarăși aici suntem vârțune foarte mari de bani. Deci cred că acestea sunt problemele care trebuie abordate și aveți nevoie de mijloacele, de puterea de a impune aceste măsuri. Dacă aceste probleme vrem să se rezolve, dacă vrem să se rezolve aceste probleme, cu siguranță va trebui să existe niște sancțiuni foarte clare și niște prevederi constrângătoare și obligatorii. Doamna președinte, mulțumesc domnule Kelly. O să vă trimitem la Consiliul Ministrilor de Finanțe. Doamna de Langă. Mulțumesc, doamna președinte. Mulți colegi au spus că acest raport vine la momentul potrivit, dar pentru cineva din Olanda el are un gust amar, pentru că să tocmai s-a anunțat că din 38 de cluburi profesioniste, 14 sunt în pericol din punct de vedere financiar. Însă, sper că ceea ce ați uh, Uh, prezentat va reuși să realizeze o oarecare echilibru financiar și corectitudine financiară. Salut ce a spus domnul Bulat cu uh, referitor la uh, exceptarea competițiilor. Ați menționat tineretul, proiectele comunitare, ok, sunt de acord, dar cred că întreaga infrastructură va fi călcâiului ahile dacă nu facem lucrurile cum trebuie. Poate nu știți, în Olanda există un caz uh, al unui club care nu e cel mai faimos din Europa și pe care probabil că nu-l cunoașteți, dar care a intrat în uh, mari probleme financiare pentru că a investit într-un stadion mare la momentul uh, nepotrivit. Și asta poate să fie o problemă chiar mai mare decât salariile judecătorilor. Deci, care sunt condițiile legate de infrastructură? Și am și o întrebare generală pentru domnul Gaiar, care spunea că cu cât e competiția, concurența mai mare, cu atât sunt mai bogate cluburile și șansele de sănătate financiară sunt mai mari, teoretic cel puțin. Acum că Olanda și Belgia colaborează pentru Cupa Mondială din 2018, ce părere aveți de o Beneligă, deci de un campionat comun pentru Belgia și Olanda? Doamna președinte, așadar vedeți că Tocmai ați primit o serie întreagă de noi propuneri. Domnul Kreutzmann. Mulțumesc, doamna președinte. Am uh, ascultat tot felul de informații și propuneri, dar uh, cred că nu trebuie să intrăm chiar în foarte multe detalii. Aș vrea să vorbim despre lipsa de capital în uh, cazul unor cluburi. Anumite cluburi au, sigur, venituri foarte importante. Există cluburi engleze care câștigă un miliard sau cluburi germane care câștigă 4-500 de milioane. Deci diferențele sunt totuși destul de mari și ar fi bine dacă am face cumva astfel încât cluburile să aibă uh, cele mai mici deficite posibile, pentru că dacă nu, sunt uh, silite să-și transfere jucătorii ca să îmbunătățească situația financiară. Ca să... Uh, bilanțurile contabile, de asemenea, trebuie toate bazate pe același principii și să facă obiectul auditului pe aceeași bază și pe aceeași procedură în toate țările. Capitalul propriu al cluburilor trebuie supus unor reguli foarte stricte și va trebui ca acest capital să fie tratat uh, în același fel atunci când se analizează bilanțul contabil al uh, cluburilor. Deci uh, procedura de audit ar trebui să fie uniformă. Dacă nu, dacă nu aplicăm reguli uniforme, există modalități de finanțare prin aporturi de capital extern care devin din ce în ce mai frecvente și ele finanțează cumpărarea unor jucători din ce în ce mai scumpi iar cheltuielile unor cluburi devin infinit mai mari decât veniturile lor. Aici trebuie găsită o soluție. De exemplu, tocmai s-a invocat ideea limitării sumelor uh, comisioanelor pentru transfer. De asemenea, cred că trebuie găsite soluții alternative, cum ar fi, de exemplu, sponsor care ar putea să financeze o parte din costuri, uh, dar uh, aceste costuri nu apar neapărat toate în bilanț. Deci, trebuie prevăzute criterii foarte stricte pe care cluburile să le respecte în viitor. Sigur că acest lucru nu se va putea face de pe o zi pe alta, dar totuși aveți în minte un orizont, un calendar uh, predefinit pentru, acest, uh, pentru aceste măsuri, pentru că aceasta e una dintre posibilități. Mulțumesc, doamna McLeckney. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc că ați venit să ne faceți această prezentare. Astăzi am câteva preocupări dacă propunerile noastre uh, sunt uh, foarte bine țintite și reprezintă un echilibru uh, bun. Pentru că eu cred că el ar putea exclude multe cluburi mari, multe din Marea Britanie și poate și din Europa și ar putea să compromită calitatea competițiilor. De asemenea, ar putea forța cluburile să găsească noi portițe de scăpare. Deci mă interesează cum veți rezolva această problemă și, problemă și de asemenea, Bine, în Marea Britanie avem multe cluburi mari, dar vreau să știu dacă în timpul consultărilor pe care le-ați avut s-a manifestat vreo rezervă din partea cluburilor europene în legătură cu măsurile pe care vreți să le introduceți și, de asemenea, uh, aș vrea să știu care sunt opiniile noastre în ce privește modelul de uh, proprietate optimă, pentru că asta este legat clar de uh, fair play financiar. Cred că, spune doamna președinte, cred că uh, am înțeles bine, pentru că vorbiți de Marea Britanie și de Europa, poate că a fost o mică confuzie. Doamna Hannibal, aș vrea să mă leg și eu de același lucru, pentru că atunci când am mai discutat subiectul, întotdeauna am ajuns aici și ne-am obișnuit deja. Vă mulțumesc că ați venit și uh, că ne-ați făcut această prezentare foarte interesantă. Nu vreau să par negativistă, dar uh, cred că ce ați sugerat e uh, un set de idei foarte bune pentru marea majoritate a cluburilor, dar tot vreau să știu ce aveți de spus despre cluburi cum ar fi Chelsea sau Manchester United, cum o să le aduceți și pe acestea în, în acest sistem. Vreau să aud doar ce aveți de spus pe această temă, pentru că ce pare să se întâmple este că atunci când ai aceste cluburi foarte bogate și nu sunt toate britanice, le știm cu toții, mai sunt și prin Europa, nu, nu, nu doar în Marea Britanie, ele vor avea efecte, ele au efecte și asupra celorlalte cluburi. Întotdeauna există această aspirație de a ajunge în vârf și adesea cluburile se vor împrumuta nebunește ca să reușească să aibă aceste performanțe. Deci cred că de aici vine mare parte din datorie. Pentru că ei încearcă să ajungă la niveluri uh, și mai înalte de performanță și se împrumută nebunește. Cred că asta e o problemă și pentru ligile de fotbal, federațiile naționale, dar și pentru noastră. Cred că e și o problemă la nivel european. Evident, jucați un rol aici. Și cred că, de fapt, asta e problema adevărată cu care ne confruntăm atunci când vorbim despre fotbal și uh, condiții egale și echilibru competitiv și toate aceste lucruri. Sigur că e greu să înțelegi la modul realist cum se poate rezolva problema, dar asta e situația. În al doilea rând și într-un mod mai pozitiv, m-a interesat foarte mult ce ați spus despre antrenament, antrenarea jucătorilor. Uh, data trecută când am vorbit, am discutat foarte mult despre jucătorii crescuți la nivel local și despre cum să încurajăm cluburile să crească jucători locali. Dar Sigur, aici tentația e foarte mare să cumperi jucători din străinătate și să investești mai puțin în propriile programe de antrenament. E, asta este o modalitate de a eluda problema, dar situația nu, nu se schimbă și vreau să știu ce părere aveți în această chestiune. Intervenție fără microfon. Așadar, încheiem aici discuția, încheiem aici runda de întrebări și îl rog pe domnul Gaia sau pe domnul Traverzo să răspundă. Vă rog. S'il vous plaît. Alors, je vais commencer par... Voi începe prin întrebările care nu sunt legate strict de aspectul financiar, după care colegul meu vă va da lămuriri în legătură cu acest domeniu. În ceea ce privește ligile multinaționale, o ligă Benelux, de exemplu. Este o problemă care ne este pusă deseori. Nu este vorba doar despre Benelux, ci și despre fosta Iugoslavie, Europa Centrală, fosta Uniune Sovietică, Scandinavia, așa mai departe. Poziția noastră este foarte clară acum. Trebuie să veniți cu propuneri. Dacă ligile și federațiile sunt de acord, suntem gata să luăm în considerare și acest aspect. Evident că trebuie uh, realizate anumite modificări în ceea ce privește calificările pentru competițiile europene. Însă, ligile la nivel individual, la nivel de federație, trebuie să vină să ne spună vrem să fuzionăm, vrem să creăm o ligă multinațională. Iar noi suntem gata să luăm uh, în considerare această eventualitate, această posibilitate. În ceea ce privește jucătorii formați la nivel local, juniorii, cred că de când am introdus uh, anumite măsură, ligile naționale au adoptat-o deja, mai ales pentru că dumneavoastră veniți din uh, Regatul Unit, Liga engleză a adoptat acest sistem. Este evident că fair play-ul financiar nu este legat direct de aceste probleme, dar este de asemenea adevărat că prin acest fair play financiar există avantaje care um, sunt legate de investițiile în juniori, în tineri. Deci avantaje în formarea tinerilor în detrimentul cumpărării jucătorilor. Și cred că dacă vom combina aceste reguli privind prezența minimă a unui număr de jucători formați la nivel local plus avantaje financiare legate de formare, vom ajunge la un mix care va trebui să favorizeze această formare la nivel local. Însă nu suntem un sistem dirigist, trebuie doar să solicităm cluburilor să pună în aplicare astfel de sisteme. Au fost făcute o serie de comentarii, s-au pus întrebări privind plafonarea salariilor. cu referire la modelul american. UEFA s-a deplasat în Statele Unite în urmă cu un an împreună cu secretarul general pentru a vedea în mod direct în ce constă acest model al plafonării salariilor? Pentru că există diferite modele care sunt aplicate în mod diferit în sport în Statele Unite. Ne-am dat seama că sistemul american este complet diferit de sistemul european. A copia sistemul american în Europa ar fi foarte dificil și extrem de complex. UEFA este compusă din 53 de federații membre, trebuie ținut cont de acest lucru. Jumătate din aceste federații fac parte din Uniunea Europeană, iar restul nu fac parte din Uniunea Europeană. Prin urmare, am încercat să atingem aceleași obiective, dar preferând o cale mai puțin, mai puțin coercitivă. Adică am încercat să influențăm gestionarea cluburilor. N-am spus cluburilor, trebuie să reduceți salariile, trebuie să garantați un plafon pentru salariile respective. Nu. Noi le-am spus, trebuie să acționați în funcție de încasări. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că trebuie reduse anumite cheltuieli. Și principalele cheltuieli sunt cele legate de transferuri și de salarii. Și aceasta înseamnă că cluburile vor trebui să aibă grijă care sunt cheltuielile, respectiv sumele pentru transferuri și salarii. Pe viitor, acest sistem va permite transferuri ale unor vedete ale fotbalului de la un club la altul, transferuri de milioane de dolari. Aceste vedete vor câștiga mult dacă ele își pot permite. De ce să le împiedicăm noi? Însă cluburile trebuie să fie în măsură să-și permită acest lucru și să facă față și angajamentelor luate în ceea ce privește datoriile. V-am vorbit despre 5,5 miliarde de datorii. Suma este importantă. Prin acest sistem vom uh, face astfel încât datoria să nu crească, iar echilibrul bugetar pentru acesta trebuie ținut cont și de dobânzile plătite pentru uh, datorii. În, prin urmare, dacă clubul nu poate face față datoriei, el nu va putea participa la competițiile UEFA pentru că nu va mai fi în măsură să acționeze Uh, așa cum dorim noi, adică într-un mod corect, fair în engleză. Apoi, excepțiile în ceea ce privește investițiile în infrastructură. A investi într-o infrastructură reprezintă o investiție importantă Uh, s-ar putea ca anumite cluburi să aibă probleme din punct de vedere financiar. Dacă se investește într-un stadion, de exemplu, clubul trebuie să aibă acces la credite. Aceasta înseamnă că trebuie plătite dobânzi, că sumele vor trebui înapoiate. Și toate aceste aspecte trebuie luate în considerare pentru calcularea bugetului, respectiv a bilanțului. Există excepții legate de amortizarea sumelor pentru infrastructuri amortizări care pot fi excluse din calculele pe care le faceți, calcule financiare. Dar deputatul Crossman menționa prevederile de notificare pentru toate țările pentru a avea aceeași metodă aplicabilă în toate țările vă asigur că noi prevedem un sistem de notificare valabil pentru toate țările. Același sistem va fi valabil pentru normele de revizuire. În plus, dat fiind că am creat această comisie de control independent, deci o comisie supranațională, dat fiind că în ea se află și experți independenți experți sprijiniți de administrația UEFA care va realiza controlele respective. Deci, datorită tuturor acestor elemente, vom reuși o supervizare, un control pe deplin independent. Acesta este un punct esențial. Un tratament echitabil pentru toate cluburile. Ajungem la întrebările următoare legate de situația din Regatul Unit. Care ar fi cel mai bun model de societate pentru un club? Pentru noi nu există un adevărat model care să ne inspire. Din punct de vedere statistic, am constatat că în Europa 50% dintre cluburi funcționează ca asociații. Deci în 50% la, la sută din cazuri vorbim despre societăți pe acțiuni, în marea majoritate a cazurilor. Însă aceste societăți sunt legate de o, o asociație care deține echipa sau este echipa care participă la competiția sportivă adică societăți pe acțiuni care sunt legate de o asociație sportivă. Elementul important este următorul. Cluburile trebuie gestionate într-un mod transparent și democratic. De aceea avem acest sistem de licențe care prevede o serie de elemente pentru atingerea obiectivelor fixate respectarea normelor n-ar trebui să aibă consecințe în ceea ce privește competițiile. Din contră, considerăm că, din punct de vedere sportiv, introducerea acestor norme ar fi într-o totul benefică, deoarece va garanta durabilitatea cluburilor pe durata întregului sezon. Știți că au fost deja cazuri flagrante cu anumite cluburi care au dat faliment în plină competiție. Deci garantăm durabilitatea pe durata întregii uh, competiții și acesta este un aspect uh, cât se poate de pozitiv. Vorbim deci despre durabilitatea competițiilor. În ceea ce privește calitatea, abia ea depinde de calitatea jucătorilor care se află pe teren. Cei mai buni jucători se află oricum în Europa joacă la cluburi europene. Prin urmare, există judecă jucători uh, plătiți cu câte 5 milioane pe an. Poate că anul viitor nu vor mai fi plătiți decât cu 3 milioane. Însă aceasta nu va afecta calitatea lor de la un an la altul, dacă jucătorii vor lucra în același club sau uh, pe același continent. Calitatea activităților nu va avea de suferit. Vorbim despre o situație referitor la cluburile mici, cluburile aflate în valul 2, care nu au posibilitatea de a concura cu marile cluburi aflate în primul val. Aceste cluburi mici din punct de vedere al îndatorării, uh, sunt confruntate cu anumite riscuri și din punct de vedere sportiv lucrurile uh, trebuie bine luate în considerare. Cluburile mici au riscuri mai importante decât cluburile mari. Vorbim despre cluburi mici ale căror încasări sunt variabile și variația este importantă. Însă, aceste cluburi, în ciuda încasărilor variabile, trebuie să facă față unor angajamente, angajamente fixe pentru o perioadă de 3 sau 5 ani. Și atunci când cluburile mici nu obțin rezultatele sportive scontate, înseamnă că se află într-o situație problematică. Iată de ce vrem să punem în aplicare un sistem care să conducă la un comportament mai rațional aceste cluburi mici limitată al... Uh, Acest uh, sistem încearcă să atenueze într-un fel riscul cluburilor mici pe termen scurt. Vorbim uh, despre cluburile mici care sunt poate mai durabile și vom avea astfel o reducere a diferențelor între cluburile mari și cluburile mici pentru că e vorba de acționari mari care fac uh, investiții la ordinea zilei. E vorba de investiții importante care uh, ar trebui să fie uh, corectate și să devină investiții pe termen lung. Doamna președinte, vom încheia acum dezbaterea le mulțumesc domnilor Traversă și Gaiar pentru participarea lor la reuniunea de azi. Le mulțumesc și pentru prezentările făcute și sperăm că tot ce a pus la punctul EFA în materie de regulamente noi vor uh, deveni și aplicabile. Știu că aveți nevoie de o structură independentă care să permită supravegherea aplicării acestor reguli nu e lucru simplu. Așa cum a spus domnul Crossman și cum a spus doamna de Lange, uh, trebuie să cunoaștem în primul rând datele financiare care uh, vor face obiectul verificărilor. Trebuie să știm exact cum să procedăm. Aveți oricum uh, multe de făcut în continuare, dar cu certitudine puteți conta pe susținerea noastră. Noi vom urmări dosarul îndeaproape și Sperăm că în interesul tuturor, în interesul jucătorilor, cluburilor și a tuturor, al tuturor părților implicate, sperăm că acest regulament va deveni aplicabil cât mai uh, curând. Vom trece la următorul punct de pe de zi în curând. Wir kommen dann zum Punkt 6 äh, der Tagesordnung. Wo ist der Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, dar îi dau cuvântul domnului Belet uh, pentru început. Um, ciao. Can I ask everybody now to let us come to the next point? Vă rog să părăsiți sala în liniște. Okay. Wir kommen jetzt zum Punkt 6 der Tagesordnung, Public Service. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, Serviciul Public de Radiodifuziune în era digitală, viitorul sistemului dual. Ivo, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi face o scurtă introducere și voi încerca să nu repet uh, ce uh, s-a spus la uh, schimbul anterior de opinii. Voi încerca să las cât mai mult timp pentru dezbatere. Trebuie să vă spun că în, ultima, în ultimele săptămâni am luat legătura cu multe părți interesate. Lista persoanelor pe care le-am contactat este la sfârșitul documentului, toată lumea este menționată acolo. Trebuie de asemenea să menționez că am avut uh, o discuție timpurie și foarte fructuoasă cu toți raportorii din umbră din partea grupurilor politice, lucru foarte important uh, pentru că uh, astfel vom obține susținere la scară mare pentru acest raport. Sunt două chestiuni despre care doresc să vorbesc, doamnă Pac. În primul rând, să vă amintesc care este domeniul de aplicare a acestui raport obiect și obiectivul lui. Este important să precizez că acest raport se referă la viitorul sistemului dual. E vorba de doi parteneri, sectorul public și sectorul privat, acest sistem este specific și unic în Europa, este complet diferit de sistemul din Statele Unite. Este un sistem dual pe care îl uh, apreciem foarte mult. Noi uh, suntem pentru un echilibru între uh, serviciile publice și cele private de radiodifuziune. Pe de altă parte, vreau să vă amintesc de recomandările și rezoluțiile care au fost adoptate de colegii noștri de la Consiliul Europei. Sunt uh, concluzii importante pe care ne putem baza și noi lucrările. Uh, s-a convenit asupra unor orientări clare privind organizarea serviciilor publice de radiodifuziune în ultima vreme. Aceste îndrumări se referă la independența uh, serviciilor publice de radiodifuziune și se referă și la um, finanțarea acestor servicii publice pe termen lung. Trebuie să facilităm planificarea pe termen lung. Toate părții interesate au fost uh, de acord cu aceste îndrumări propuse de Consiliul Europei. Intenția noastră și intenția acestui uh, raportor nu este de a se uh, implica în competențele naționale. Noi cunoaștem foarte bine protocolul de la Amsterdam care subliniază principiul subsidiarității și uh, care precizează foarte clar că acest domeniu ține de competența statelor membre, de competența națională. Deci noi nu punem sub semnul întrebării, sub nicio formă, acest principiu de bază. Totuși, cred că Uniunea Europeană trebuie nu doar să intervină în cazuri uh, de supracompensare, cum a făcut uh, Comisia. Cred că Parlamentul trebuie să aibă în vedere și situațiile în care uh, este o finanțare deficitară, în care uh, serviciile publice nu sunt independente uh, din punct de vedere editorial sau de conducere. Bineînțeles, și acest lucru se vede clar și din titlul raportului, ne confruntăm cu uh, o piață mass media digitală foarte fragmentată, sunt foarte mulți jucători noi. Uh, e vorba de companii de telecomunicații, e vorba de uh, furnizori de servicii internet, de motoare de căutare, de jurnalismul cetățenilor Uh, e vorba de o lume nouă, o lume pe care noi o cunoaștem, dar care ea se dezvoltă uh, zi cu zi și care reprezintă o provocare pentru uh, presa tradițională, pentru serviciile de radiodiviziune și pentru presa scrisă. Și granițele dintre acești actori se estompează pe zi ce trece. Acest lucru duce la un antagonism tot mai mare între serviciile publice de pe internet, mă refer la site-urile web și um, la uh, cei care uh, la ziare și la revistă, la presa scrisă. Uh, toate părțile interesate și uh, legiuitorii caută același lucru, o coexistență echilibrată pe internet între uh, cei care oferă servicii de radiodifuziune și cei care publică presă scrisă. Pentru că toate părțile doresc să dezvolte modele viabile. Anul trecut, Comisia a avut o comunicare privitoare la aplicarea regulilor privind ajutorul de stat. Acest aspect este important și relevant pentru discuția noastră când uh, serviciile publice de radiodifuziune doresc să lanseze activități noi uh, pe internet, în emisfera digitală. Acest lucru trebuie să, se, să fie identificată ca ținând de competențele lor, trebuie să se facă o evaluare ex ante și, um, repet, uh, nu este intenția raportorului sau intenția comisiei noastre de a încerca să redeschidă uh, discuția privind uh, comunicarea propusă și adoptată de, comuni- de comisie anul trecut. Nu acesta este scopul uh, inițiativei, uh, raportul nostru, raportului nostru din proprie inițiativă. Am făcut câteva propuneri și uh, recomandări pentru viitor. Cred că o uh, abordare uh, unică nu este fezabilă, pentru că situația în Germania, Regatul Unit, uh, în Belgia uh, diferă de situația din Slovacia, România, Grecia sau alte state. Deci trebuie să găsim specific, soluții specifice pentru uh, situații specifice. Mai concret, uh, nu voi citi documentul pe care vi l-am pregătit, dar am distribuit deja un proiect de propunere de rezoluție Voi vorbi doar despre două sau trei uh, elemente mai importante ale acestui proiect de rezoluție pe care doresc să le discut cu dumneavoastră în următoarele săptămâni. În primul rând, punctele 8 și 9 Amintim acolo tuturor statelor membre ale Uniunii Europene că au făcut angajamente față de standardele europene, s-au angajat să respecte standardele europene în privința serviciilor publice de radiodifuziune. Vă amintesc uh, de toate uh, îndrumările și orientările convenite de statele membre Parlamentul, uh, respectând principiul subsidiarității, amintește statelor membre de obligativitatea uh, respectării angajamentelor în mod concret. Al doilea element, cu acordul dumneavoastră, pentru că e vorba aici doar de o propunere, propunem să cerem Comisiei Europene să dea un mandat special Observatorului Audiovizual din Strasburg de a supraveghea modul în care statele membre respectă standardele pe care le-au convenit în cadrul Consiliului Europei. Un alt element al acestui proiect de rezoluție, la fel de important, după cum am spus, nu vă citesc uh, tot, vreau doar să precizez elementele mai importante. Al doilea element pe care doresc să-l discutăm în această după amiază este că dorim să încurajăm uh, toate părțile interesate din acest nou context digital să uh, coopereze strâns. Avem deja mai multe exemple concrete uh, de uh, modele de cooperare care există deja și mă gândesc la BBC. Se, uh, există deja un schimb uh, intens de materiale audio-vizuale între BBC și reprezentanții presei scrise și cred că aceasta este o cale foarte bună de urmat Propunem uh, să solicităm comisiei să ia inițiativa de a determina să coopereze mai mulți uh, actori din uh, scena media pentru a crea noi modele de schimb de informații și de schimb de materiale. și trebuie să urmăm modelul uh, bunelor practici din exteriorul Uniunii Europene. V-am promis să nu vorbesc prea mult, așa încât vă mai spun un singur lucru. Cred că este esențial să încercăm pe viitor ca societate să evităm și cred că Parlamentul poate ajuta în acest sens să evităm așadar uh, divizarea digitală între cei care au acces la informații pe internet, pe de o parte, mă refer la cetățeni, și, la, și între cetățenii care nu au uh, posibilitatea de a accesa informațiile pe internet. Trebuie așadar să nu permitem să existe această diferență între uh, Uh, informațiile care ajung la cetățeni. Și după cum a spus uh, președinta comisiei noastre, sistemul dual nu a fost, fost niciodată un produs uh, finit, static, ci întotdeauna un element în lucru. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Paljon kiitoksia, herra Belet, esittelystä. Mulțumesc foarte mult, domnule Belet, pentru această prezentare. Haideți să trecem la dezbatere. Domnul Cop. Domnul Gercop are cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Sunt oarecum uh, dezamăgit că a trebuit să ne părăsească doamna Pac pentru un moment. Speram uh, să și uh, răspundă la această intervenție. Este interesat, interesant pentru că colegul meu s-a referit la Marea Britanie și separat la restul Europei. Dacă vreți să înțelegeți ce înseamnă acest lucru, trebuie să urmăriți reluarea concursului Eurovision care a avut loc seara trecută. Uh, Vreau să îl felicit pe colegul meu pentru acest document de lucru excepțional. Voi încerca să nu uh, îmi trădez vârsta, dar eu sunt un uh, produs al vremurilor când uh, publicitatea comercială trebuia să se lupte pentru puțin spațiu la radio. Chiar și eu am fost implicat în publicitatea of England. Um, in those days, of course, we... Am fost implicat în rețelele comerciale de uh, televiziune și uh, radio. Pe vremuri, noi furnizam un serviciu pe care tinerii, uh, la care tinerii doreau să aibă acces. Uh, pentru că serviciile publice de radiodiviziune erau foarte plictisitoare și erau ca un fel de medicamente, nici măcar nu încercau să fie plăcute. Uh, fără îndoială, serviciile publice de radiodifuziune sunt uh, necesare, dar uh, măcar ar trebui să împacheteze frumos acest medicament uh, după cum a spus colegul meu, această abordare unică nu este fezabilă pentru că um, situația diferă mult în statele uh, membre. În unele uh, state, uh, serviciile comerciale de radiodifuziune sunt foarte dezvoltate, în alte state nu este cazul. Um, Competiția este tot mai mare în unele state și uh, publicitatea a fost, uh, introducerea publicității a fost un rău necesar. Unele servicii uh, de radiodifuziune uh, simt nevoia să concureze pentru a avea acces la anumite uh, piețe și noi trebuie să avem mare grijă cum permitem acestui fenomen să se dezvolte. Cred că trebuie să fim foarte atenți cum definim serviciile comerciale de radiodifuziune. În ceea ce privește noi uh, furnizori de astfel de servicii care au intrat uh, recent pe piață. Cred că n-ar trebui să restricționăm în niciun fel accesul la piață, ar trebui să îi încurajăm să o facă uh, Cred că este uneori uh, în interesul publicului să, să dezvolte tot mai mulți uh, astfel de furnizori de servicii radiodifuziune. Eu mă sunt un pic îngrijorat în ceea ce privește uh, febra care a cuprins regatul unit în privința acestor programe de promovare a universului digital. În Praga, în 1957, serviciile de radiodifuziune au fost singurele prin care cetățenii aflau de ce se întâmplă prin lume, lucrurile îngrozitoare care aveau loc. În Praga, 68. Sper că nu vom permite uh, aspectelor tehnice să um, încalce libertățile fundamentale ale oamenilor. Eu uh, susțineam uh, radioul liber uh, în anii 60 și continui să o fac până în ziua de azi. Dacă analizăm problema uh, furnizării de servicii de internet. Aceasta este o prioritate. Trebuie să ne asigurăm că internetul este accesibil pentru toate păturile societății și nu doar pentru uh, păturile privilegiate. Dacă dorim uh, să avem uh, acces în bandă largă, real și liber, trebuie să susținem acest lucru. În Yorkshire, în regiunea mea, noi am început un program de furnizare a internetului în bandă largă în zonele rurale. Sperăm că vom încuraja populația să folosească uh, aceste uh, servicii. Vreau să vă spun că susțin uh, inițiativa de a uh, susține chestiunile precizate în acest raport și vreau să subliniez că avem sisteme diferite pe care trebuie să le apreciem și să le permitem să se dezvolte și nu să le restricționăm. Trebuie în același timp să uh, supraveghem uh, servicii publice de uh, radiodifuziune asigurându-ne că uh, ele aduc într-adevăr plus valoarea pe care trebuie să o aducă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Chercop. Personal, aș putea să vorbesc despre uh, Finlanda și Europa, așa cum vorbi și alții despre Regatul Unit și Europa, cum a făcut o doamnă deputat mai devreme. E adevărat că există elemente similare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe și eu prin uh, a-l um, felicita pe domnul Belet pentru acest uh, proiect de rezoluție foarte echilibrat. And of my own report. Și cred că concluziile lui uh, urmează aceeași direcție pe care am avut-o și în propriul meu raport și mă bucur să văd că suntem așadar de acord pe problemele fundamentale. Am doar câteva întrebări sau unele clarificări, dacă vreți, în ce privește punctul 9. Vă referiți la această chestiune ca una dintre cele mai importante și sunt absolut de acord. Am avut șansa ultima, trecută, ultima dată la Strasburg să merg la observatoriul audiovizual și să vorbesc cu oamenii de acolo, pentru că uh, Uh, știți că și în raportul meu sunt niște propuneri legate de rolul lor. Și de aceea am făcut această vizită la Observatorul Audiovizual. Deci ultima clarific- singura clarificare aici ar fi când vorbiți despre uh, ideea de a da un mandat acestui observator pentru a monitoriza modul în care statele membre uh, respectă standardele. La ce standarde vă referiți în mod specific și s-ar putea eventual sugera ca acest observator audiovizual să mai primească și alte sarcini de monitorizare privind rezultatele sectorului public, al serviciilor publice, ca să mă refer și la ce spunea domnul Kirchhoff, uh, dacă acești uh, difuzori publici își uh, respectă realmente rolul și sarcinile pe care le au. Apoi, la punctul 14, vorbiți despre nevoia de cooperare între părțile, între actorii implicați. Aici, iarăși, cred că trebuie un pic clarificat cooperarea asta, încă o dată, deci care, la ce vă referiți mai exact sublinind acest lucru? Despre ce vorbim exact aici? Vă mulțumesc foarte mult! Paljon kiitoksia sitten rouva Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu lui Ivo pentru că documentul pe care ni l-a furnizat astăzi reprezintă o bază foarte bună de discuție și el include multe comentarii care au fost făcute în diverse ocazii în întâlnirile noastre. Aș vrea să clarific și eu un lucru, însă, în ce privește observatorul audiovizual. Poate că consider că trebuie să monitorizăm mai uh, îndeaproape statele membre și să vedem dacă, ei, dacă ele realmente și-au respectat obligațiile uh, în ce privește nevoia de a oferi un serviciu public liber și independent de uh, broadcasting, de televiziune și radio, așadar. Însă este important să folosim acest sistem ca să monitorizăm obligațiile pe care și le-au asumat statele în cadrul Consiliului Europei. Deci trebuie să facem clar distinția între cele două seturi de obligații și să explicăm foarte clar mandatul acestui observator audiovizual. Și un lucru pe care ar trebui să îl evităm este ca într-o formă sau alta să creăm un, un institut european, o instituție europeană care să se apuce să verifice conținutul media produs și să decidă dacă mandatul care a fost dat de către statul membru uh, broadcasterului public a fost sau nu îndeplinit. Deci cred că trebuie să avem mare grijă să nu dăm uh, competențe greșite acestui observator, adică să nu luăm competențe care ar trebui să rămână la nivelul statelor membre. În unele state membre, există clar o problemă de supracompensare a serviciilor publice de radiodifuziune și televiziune, pe când în alte țări se întâmplă exact invers. Este uh, prea puțină compensare. Vedem situația din Franța sau din Spania, unde uh, uh, serviciile publice de televiziune nu mai au dreptul să, cumpe, să vândă publicitate și sunt finanțate numai din impozite și, de fapt, sunt subfinanțate Eh, dar asta creează și o problemă a eh, influenței statului, a guvernului, pentru că, practic, eh, impozitul și partea de bani care ajunge la aceste servicii publice sunt decise în Parlament în fiecare an. Și atunci există, evident, pericolul că majoritatea parlamentară influențează nivelul de finanțare a serviciilor publice Uh, și asta e un lucru care trebuie clarificat la nivel european. Trebuie să vedem dacă asta respectă realmente legislația europeană, acest sistem de finanțare. Știu că există niște proceduri chiar acum. Dacă o să le spunem statelor membre, trebuie să vă finanțați în mod corespunzător uh, serviciile publice de audiovizual, atunci, uh, după aceea, Comisia eh, Europeană nu poate să vină la rândul ei peste ei și să le tot spună că încalcă regulile de ajutor de stat și să le interzică să eh, financeze eh, în felul acesta. Deci există această problemă întotdeauna și acest pericol că finanțarea serviciilor publice audiovizuale să, se, să intre sub incidența regulilor privind ajutoarele de stat. După aceea mai există și pericolul că uh, uh, broadcasterii privați să vină și să se plângă și să spună, uite, uh, să, chiar să dea în judecată statul pentru că ar da ajutoare de stat ilegale uh, radiodifuzorilor și televiziunilor publice. Apoi aș vrea să mai fac un comentariu statele membre au, sunt cele care au sarcina să decidă care este mandatul broadcasterului public, serviciului public audiovizual. Asta se spune în protocol și în Germania și în alte state membre. Această sarcină nu înseamnă că doar trebuie să le spunem acestora ce nu trebuie să facă. Această declarație de misiune, ca să spun așa, este interpretată mult mai larg și uh, audio, uh, serviciile audiovizuale publice nu sunt acolo, nu sunt considerate că sunt doar așa un fel de completare la restul peisajului mediatic, un fel de apendice, ci se consideră că ele joacă un rol social foarte important pentru că informează cetățenii unei țări și contribuie la formarea opiniei publice și la pluralismul mass media în țară. Deci nu sunt așa doar un fel de plombă de, de uh, acoperire, și sunt mult mai importante. Și evident trebuie să existe și un echilibru între public și privat în acest sistem dual și sunt multe exemple bune. În Germania am avut un astfel de exemplu în weekend, colaborarea între broadcasterul serviciu public ERD cu uh, stația ProSieben, care este o televiziune uh, privată, și uh, deci se, se vede că se poate, se pot crea inițiative și parteneriate public-private de succes. De asemenea, uh, există publisher care colaborează cu servicii audiovizuale și așa mai departe. Deci trebuie să avem un pic de imaginație și să fim un pic creativi, uh, mai ales, de exemplu, editurile și casele care publică uh, ziare și reviste n-ar trebui să fie Uh, modeste și să uh, nu intre în această concurență și în aceste parteneriate cu serviciile audiovizuale. Deci cred că ar fi o idee bună ca noi să luăm la nivel european niște inițiative, să încercăm să aducem pe toți actorii implicați în jurul aceleași mese și să încercăm să cădem de acord asupra un sistem care să permită și o anumită colaborare și să, între cele două părți ale sistemului privat și public și să avem mai mult echilibru. Domnul Bischi. Da, și eu aș vrea să-i mulțumesc lui Ivo Belet. Cred că este un document care ne oferă foarte multe lucruri la care să medităm. Aș saluta uh, ideea de a nu adopta imediat acest uh, document, ci mai degrabă de a-l avea ca un fel de document de lucru pe care să putem să-l mai revizuim din când în când, pentru că situația se schimbă atât de rapid în sectorul audiovizual, încât situația s-ar putea schimba complet foarte repede și vă dau un exemplu doar. Nu vrem să vedem o prăpastie din ce în ce mai mare, și asta e un obiectiv foarte important, uh, o prăpastie digitală, ca să spunem așa. Uh, uh, sigur că mediile digitale sunt foarte, pot fi foarte utile și foarte importante, dar la rândul lor e, și ele pot crea niște, niște diferențe enorme între zone. De exemplu, eu locuiesc într-o zonă în care e practic imposibil să obții Uh, servicii analogice de televiziune. Îți trebuie o antenă de vreo 60 de metri dacă vrei. Însă acum situația s-a schimbat uh, radical, în sensul că m-am pomenit cu 300 de canale disponibile și chiar dacă am o antenă specială ajung la 3000 de canale uh, digitale, evident. Însă această zonă din care provin eu este de asemenea o zonă în care oamenii, locuitorii, uh, trebuie să plătească foarte mult pentru echipamentele acestea digitale, care sunt foarte scumpe. Deci dacă e o zonă mai săracă, uh, dividendul digital, uh, avantajele acestui sistem sunt foarte scumpe. Poți să-ți cumperi foarte bine un televizor care să-ți dea acces la 3000 de canale, și care se poate fi legat la internet uh, prin computer, dar toate jucăriile astea costă 3500 de euro. Și nu toată lumea are atâția bani uh, să dea pe un televizor sau pe un computer. Așadar, există încă suficiente uh, aparate TV care se vând care nu au nevoie de astfel de antene speciale sau care nu au nevoie de un abonament uh, special și foarte scump. Asta e ce obțin cazul Germaniei. În Germania încă se mai uh, vând uh, aceste tipuri de echipamente și De aceea, de exemplu, broadcasterii privați o duc atât de bine pentru că aceste eforturi sunt finanțate de, din, de stat. De asemenea, cred că ar trebui să înțelegem faptul că există discrepanțe uriașe și că nu o să reușim să le umplem peste noapte. Există mari diferențe și în nivelul de educație, un lucru care s-a demonstrat și prin studii empirice. În al doilea rând, există problema monitorizării prevăzută la punctul 8, la capitolul 8 al textului. Am avut unele dificultăți, n-am prea înțeles ce, ce se vrea acolo. N-am înțeles cine va decide, cine o să fie evaluat și pe ce bază. Pentru că nu vorbim aici de cenzură. Dar poate că am putea să avem, creăm un fel de, sau să avem un institut uh, european de cercetare care să facă o evaluare de calitate și să facă niște comparații Uh, care să ne permită să decidem dacă mandatul este respectat sau nu. Deci, cred că mai degrabă asta e o problemă de cercetare și decât e de monitorizare. Uh, un institut de cercetare care ar coordona această activitate și care ne-ar oferi informații uh, de o calitate profesională ar fi util și poate chiar necesar dacă vrem să urmăm tendințele generale. Și, în fine, în ce privește digitalizarea, s-ar putea să se introducă radiouri cetățenești sau difuzori regionali dator, datorită dividendului ă, digital. Nu știu, aș vrea să știu care e opinia noastră. În Germania e foarte ușor. Există operatori privați și care se ocupă de acest lucru și uneori autoritățile locale oferă un acest, ă, acest fel de serviciu, acest tip de serviciu, dar în acest moment ă, Uh, tendința este ca astfel de servicii să se reducă. Acum, practic, numai uh, orașele mari au propriul uh, difuzor și orașele mai mici nu au suficiente bani ca să finanțeze astfel de servicii și depind mai degrabă de uh, reclamă și e greu să atragi reclamă într-un oraș mai mic. Deci ar putea asta să fie o oportunitate. Daran denken könnte kommunalen Funk ar uh, merita poate să ne întrebăm dacă prin digitalizare, prin trecerea la tehnologia digitală, n-am putea facilita mai mult uh, broadcastingul local. Doamna Hannibal. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt deloc sigură că avem un sistem dual. Cred că avem mai mult decât două tipuri de jucători. Când vorbim de serviciile publice audiovizuale, despre care e vorba în acest raport, și după aceea vorbim despre uh, broadcasterii privați, dar nu explorăm deloc in, problema internetului. Internetul este un mediu online care are un impact enorm asupra modului în care informațiile și știrile sunt comunicate. Și unul dintre motivele pentru care uh, veniturile din publicitatele companiilor europene de media scad e tocmai acesta, pentru că majoritatea, din ce în ce mai mulți oameni uh, se mută pe internet și atunci și publicitatea se mută pe internet. Și găsești o grămadă de reclame pe Google, de exemplu, decât, mai multe decât uh, pe televizor. Așadar, dacă vrem să avem o dezbatere realistă, trebuie să luăm în considerare și ce se întâmplă online. Pentru că din ce, pe măsură ce din ce în ce mai mulți oameni au acces la internet și mai ales la internet de bandă largă, fenomenul va continua să se dezvolte și oamenii vor obține știri și informații în modalități noi, pe căi noi de comunicare. Știu ce a spus domnul Kirchhoff mai devreme și mi-aduc și eu aminte că în Marea Britanie aveam acum mulți ani doar patru canale și toată lumea se uita la aceleași lucruri. Și asta era un factor de coeziune socială, pentru că aveai despre ce discuta, de exemplu, la serviciu sau la școală a doua zi, pentru că toată lumea se uitase la aceleași programe. Acum nu se mai întâmplă acest lucru, fragmentarea este mult, mult mai mare și am ajuns la situația evocată de domnul Biskin, care nici nu mai știi câte sute de canale ai. Nu știu câte canale am acasă. 250, habar n-am. Nici nu înțeleg de ce ar vrea cineva să aibă 250 de canale și ce ar putea să facă cu ele. Dar cred că asistăm la o extindere uriașă a uh, puterii de a alege și a, a variantelor de, uh, de informare și modul în care vedem uh, broadcasterii publici, eh, radiodifuziorii și televiziunile publice e foarte important în acest context. Trebuie să înțelegem însă modul în care se transmite informația și toată chestiunea trebuie văzută în acest context mai larg al relației dintre eh, broadcastingul clasic și eh, internet. Ca să nu mai vorbim și de alte forme de comunicare, care în loc să se reducă odată cu dezvoltarea internetului și a televiziunii, cresc și ele. Deci oamenii au, cu alte cuvinte, din ce în ce mai multe căi de a se informa, din ce în ce mai multe modalități și mai multe canale de a se informa. Deci trebuie să fim foarte preciși și să explicăm foarte clar ce înțelegem prin serviciu public audiovizual. Asta e foarte important, dar trebuie să-l și plasăm în contextul mai larg Uh, al mass media contemporane și trebuie să ne gândim de asemenea și la problema proprietății în mass media, pentru că în Europa există câteva conglomerate uh, foarte mari și concentrarea mass media în câteva mâini este din ce în ce mai vizibilă și asta nu poate fi un lucru bun pentru mass media odată ce am spus acest lucru, am și eu aceleași dubii legate de ideea de monitorizare, de da, utilizarea acestui observator. Și ca să mă conving, ar trebui să știu mult mai multe despre cum se prevede că ar funcționa această activitate și acest, monitor, acest observator media. Trebuie să recunosc cinstit că nu-mi place ideea în acest moment așa cum este ea. Nu cred că putem noi, la nivel european, să impunem acest lucru statelor membre și nu cred că o să fie un fel de Big Brother, ci o să fie pur și simplu un eșec european care să ne facă să părem ridicol și atât. Deci sunt multe lucruri care trebuie abordate în acest raport, dar îi mulțumesc raportorului pentru că reprezintă un bun început și o bună bază de pornire pentru o discuție profundă. Kiitoksia. Mulțumesc. Uh, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mă întorc la ce a spus domnul Luschi. Există sisteme diferite. Uh, este sistemul public, sistemul privat și altele, dar știți că avem un sistem, în Finlanda, un sistem de redevențe. Însă redevența n-a fost, taxa de Radio TV așadar, n-a fost plătită de foarte mulți oameni. Mulți au contestat uh, uh, dreptul de a li se impune această taxă și asta de multe ori a fost chiar și un subiect de dezbatere în campaniile electorale, în campaniile politice. Vă mulțumesc tuturor intervenienților și acum îi dau din nou cuvântul domnului Ivo Belet pentru remarcile finale. Uh, thanks very much, uh, Chairman. Um, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, reacții și propuneri foarte utile și voi fi cât mai succint și permiteți-mi să răspund în limba olandeză. About um... în legătură cu punctul 9 și propunerea de a... Deci spuneam că o să vorbesc olandeză. Iertați-mă. Așadar, om de situații. În legătură cu propunerea de a da observatorului media de la Strasburg această sarcină să monitorizeze ce se întâmplă la nivelul statelor membre. Sigur, nu are nimeni intenția de a crea un fel de instrument de cenzură de tip Big Brother, de supraveghere. Cu siguranță nu asta este intenția noastră. Cred că domnul Bischi a înțeles uh, cel mai bine cum ar trebui să funcționeze acest sistem, poate prin intermediul unui contract de cercetare a pieței. Uh, există foarte multe instituții de cercetare care ar putea să colaboreze la acest efort și, de asemenea, și Comisia Europeană este unul dintre actorii implicați pentru că este și membru reprezentată în bordul uh, Observatorului Media de la Strasburg. Deci, practic, Uniunea este deja a acestui proiect. Sigur, întotdeauna putem crea o punte între puterile noastre la nivel european și uh, activitatea din Consiliul Europei. Pentru că oricum colaborăm cu toții la acel observator media. Și de aceea am și propus uh, această idee. Sigur, e doar o propunere, doar un proiect. Nu vorbim despre o soluție definitivă. S-au făcut și alte tipuri de propuneri și sunt complet deschis față de acestea. Ce pot uh, să vă spun la acest moment este că acest raport este bazat pe o propunere făcută chiar de doamna Doris Pack și a pornit de la ideea că o serie de servicii publice din statele membre au uh, unele dificultăți. Nu s-au menționat nume în raport. Și cum spuneam uh, și mai înainte, uh, știm de unde pornim, dar niciodată nu știm unde o să ajungem. De exemplu, în țara mea, Belgia, dacă încep să menționez, de exemplu, țara mea, Belgia, atunci al, alții vor spune, atunci trebuie să spui și despre situația din Italia, Franța sau alte țări. Și atunci am, n-am dat nume și sper că și Comisia va accepta această variantă, că nu dăm nume și să nu facem pe nimeni de rușine. Am mai avut uh, această experiență în trecut și știți cum s-au terminat lucrurile la plenară. Deci nu, e o fundătură. Haideți să căutăm atunci soluții structurale mai degrabă. Sigur că există diferențe de la un stat membru la altul. Unele state membre uh, au o situație de supracompensare, în timp ce în alte țări uh, există o subfinanțare a uh, operatorilor publici. Astfel încât acești operatori publici abia dacă mai supraviețuiesc. Deci avem două situații extreme, suprafinanțare și subfinanțare. Trebuie să le luăm în considerare pe amândouă. Și un alt lucru care a fost spus și care e foarte corect, trebuie, există legislație privind concurența, se pot face plângeri referitor la ajutoarele de stat, la comisie, dar pe de altă parte, în unele state membre, foarte puțin bani sunt uh, dați acestor uh, operatori publici. Și o problemă care trebuie rezolvată. Așadar, o să iau toate aceste probleme la rând. Domnul Brischi vorbea despre uh, oportunitățile, dar și pericole aduse de uh, digitalizare, în mod foarte clar. Uh, deja sunt, ne aflăm de mult într-un sistem dual. Acest raport se referă la viitorul acestui sistem dual în care mass media digitale uh, Uh, se vor dezvolta din ce în ce mai mult, dar deja suntem într-un sistem dual. Și de aceea este important, domnule Bischi, este esențial, de fapt, să uh, acoperim, să închidem această prăpastie digitală și să ne asigurăm că ea nu va fi continuată astfel încât, la un moment dat, oricine trăiește în Uniunea Europeană și indiferent care ar fi situația socială a acelei persoane din Uniunea Europeană, ea să poată avea acces la cea mai bună informație și la uh, prețul cel mai mic posibil. De asemenea, vreau să comentez la ce a spus doamna Hannibal în legătură cu uh, proprietatea, structura de proprietate în mass media. Pentru că asta e foarte important în legătură cu viitorul acestui sistem dual. Și, de asemenea, activitatea și dezvoltările de pe internet. În punctul 12 al proiectului de rezoluție ne referim exact la acest lucru în mod explicit atunci când cerem o transparență a structurii de proprietate a broadcasterilor privați, dar poate că am putea să extindem aici discuția și să comentăm uh, în legătură cu situația de uh, structurii de proprietate în mass media în unele țări și să spunem dacă aceasta este optimă sau nu. Uh, vreau să vă mulțumesc pentru sugestii și, de asemenea, uh, vreau să spun că ați făcut un comentariu foarte uh, pertinent atunci când ați vorbit despre Google. E foarte importantă presiunea pe care Google o pune pe piața de publicitate și faptul că scad veniturile din publicitate ale broadcasterilor tradiționali, dar și ale ziarelor din cauza migrației pe internet a publicității. Da, este o problemă reală și trebuie să o luăm în uh, considerare. Deci, cum spuneam, motoarele de căutare de tipul Google pun o presiune enormă pe, uh, pe publicitate, pentru că ele captează o porțiune uriașă din veniturile din publicitate de pe internet și de aceea vrem să includem propuneri în acest uh, text legate de nevoia de a da atenție acestui aspect și cerem Comisiei Europene să colaboreze cu noi pentru a dezvolta o inițiativă pe această temă este o parte esențială a acestei dezbateri și din nou, domnule Bischi, aș vrea să-i spun, uh, cred că este important ca noi toți să recunoaștem faptul că acest uh, raport nu poate fi imun la schimbările viitorului. Într-adevăr, uh, schimbările sunt foarte rapide, evoluțiile sunt foarte rapide, la fiecare șase luni situația se schimbă enorm și uh, poate că ar trebui să-l revizuim și noi la câte șase luni odată, ca să ne adaptăm acestor dezvoltări foarte rapide de pe piața mass media. Și să luăm atâtea inițiative câte este nevoie pentru a ține pasul cu schimbările. Doamne președinte, nu știu dacă am reușit să răspund la toate comentariile și întrebările, dar voi fi evident deschis la orice comunicări cu toți membrii și de asemenea cu raportorii din umbră ca să discutăm uh, diverse propuneri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, răspuns. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, Jean-Eric de Corman. Thank you, Mr. Chairman. Um, the Commission also welcomes the uh, draft report prepared by uh, Mr. Bellet. We think this is... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută acest raport al domnului uh, Belet. Este, el vine la momentul potrivit și este echilibrat. Uh, Avem o reacție inițială privitoare la acest proiect. În primul rând, ne bucurăm că raportul uh, recunoaște uh, utilitatea recomandării Comisiei uh, în legătură cu serviciile publice de broadcasting. Aplicarea acestor reguli referitoare la broadcastingul public uh, nu uh, este opus sistemului dual. Furnizorii uh, de servicii publice se confruntă cu o perioadă dificilă și ar trebui să ne asigurăm că nu există concurență neloială, pentru că în această perioadă serviciile publice de radiodifuziune și televiziune ar putea dispărea. Desigur, putem vorbi în continuare. Uh, doamna Hannibal s-a întrebat dacă putem vorbi în continuare despre sistemul dual, pentru că la ora actuală există foarte multe platforme. Eu cred că putem folosi în continuare termenul sistem dual, pentru că avem pe de o parte sistemul susținut prin finanțări de la stat și, uh, pe de altă parte, există o gamă largă de inițiative comerciale. Uh, atunci când discutăm uh, revizuirea comunic- când am discutat revizuirea comunicării cu uh, părțile interesate, discutăm întotdeauna cu uh, sectorul public și cu sectorul privat. Înainte de pregătirea acestei comunicări, presa scrisă uh, se implica foarte mult pentru că ne se confruntau cu uh, apariția de noi servicii pe internet și erau foarte amenințați de aceste evoluții. Apoi, există aspectul legat de monitorizare. Cred că este foarte important să subliniem că tratatul și în special protocolul privind uh, serviciile publice de radiodifuziune subliniază principiul subsidiarității. Statele membre definesc competența uh, radiodifuzorilor publici. În comunicare uh, am scris că e important să apară servicii noi în acest cadru, dar că este important să nu uităm că acest lucru ține în mare parte de subsidiaritate. Deci există un oarecare uh, dubiu în ceea ce privește existența unui organism care să stabilească care este nivelul uh, potrivit de servicii publice. Uh, acest aspect diferă foarte mult de la un stat membru la altul și este legat de multe chestiuni și multe elemente socioeconomice. economice nu cred că Uniunea Europeană are competență să uh, le spună statelor membre cât de mari uh, să fie sistemul lor de uh, de difuziune publică. În privința observatorului, observatorului, e vorba de un acord parțial extins um, al Consiliului Europei. E vorba de un acord parțial pentru că nu include toate Uh, toți uh, membrii Consiliului Europei și este extins pentru că include Uniunea Europeană. Acestui mandat nu îi putem uh, da mandat, deși noi, Comisia, suntem membru al, comis, al Consiliului Director al acestui observator. Statele membre vor decide care este competența acestui observator. S-a discutat și uh, extinderea atribuțiilor acestora, uh, dându-i competențe de monitorizare și majoritatea uh, statelor membre ale observatorului, printre care se numără și state non-membre uh, UE, au susținut această inițiativă. Acest lucru este important. Am uh, notat uh, invitația adresată comisiei și vom ține cont de ea în proiectul final. În ceea ce privește transparența proprietății difuzorilor, acest lucru ține de paralelismul din domeniul mass media. Acest subiect este unul foarte delicat. Ultima dată când am discutat acest lucru în Parlament, nu s-a întâlnit majoritatea pentru adoptarea rezoluției. Comisia a făcut următorul lucru, a făcut un studiu independent, a comandat un studiu independent uh, Um, în care să uh, stabilească indicatorii pluralismului media și s-a acoperit acolo și uh, problema transparenței proprietății și uh, acest studiu poate fi folosit de toată lumea, inclusiv de ONG-uri, pentru a examina situația. În ceea ce privește procesul de reflexie, și bunele practici. Uh, vă atrag atenția asupra agendei digitale pentru Europa, care a fost uh, adoptată recent de comisie. Uh, doamna comisar Cruz va spune mai multe despre acest lucru mâine. Unul dintre elementele uh, propuse în cadrul acestei agende digitale este pregătirea unui, unei cărți versi privitoare la provocările și ocaziile, oportunitățile care apar uh, prin noile lucrări audiovizuale și conținutului creativ. Și Cred că uh, problemele ridicate de dumneavoastră pot fi examinate în acest context. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acestea au fost discuțiile în legătură cu acest punct al ordinii de zi. Și vom continua discuțiile la următoarea reuniune din luna iunie. Ca și germanii și finlandezii am terminat la fix, așa încât putem trece la punctul următor. Schimb de vedere cu rețea, schimb de păreri cu rețeaua NEMO, rețeaua muzeelor. Este vorba despre o rețea care ne va fi prezentată de un reprezentant al NEMO, care îi doresc Corei, urez bun venit la reuniunea noastră. Vom asculta și prezentarea președintei acestei rețele și îl vom asculta și pe Mac Taylor. Fiecare aveți 10 minute la dispoziție pentru a vă face prezentările, după care vom reveni la dezbateri. Doamna Petrusa, puteți începe? Vă rog. Mulțumesc Comisiei Cult pentru că ne-a invitat uh, aici. Mulțumim uh, distinșilor uh, deputați pentru că ne oferă ocazia de a vorbi despre problemele noastre. Suntem convinși că patrimoniul cultural are nevoie de o voce care să fie auzită în Europa muzeele și, librării, și bibliotecile trebuie să facă parte din comunitățile noastre. Aceasta este misiunea noastră. Nemo reprezintă peste 30.000 de muzee din Europa pe care le face vizibile. Nemo a fost fondată în 92 ca rețea independentă și neoficială de muzee și uh, organisme similare din Europa și din state asociate. avem acum 32 uh, de state membre. Nu avem uh, capacități financiare foarte extinse și uh, lucrăm foarte mult cu voluntari. Prin ajutorul financiar al Comisiei, care ne alocă 60.000 de euro pe an, permitem, acordăm muzeelor o voce care se, să poată fi auzită în Europa. Noi dorim să furnizăm informații inclusiv uh, legiuitorilor europeni. Noi ne întâlnim cu reprezentanții Comisiei și uh, Parlamentului și cu reprezentanții cheie ai Uniunii Europene și discutăm uh, probleme cheie relevante pentru muzee și pentru promovarea rolului și importanței muzeelor. Lucrăm în cadrul grupurilor de lucru precum platforma societății civile și cooperăm cu mai multe instituții din domeniul cultural și contribuim la mai multe programe și politici europene. Avem o întâlnire anuală, care este o platformă de schimb de idei, discutăm despre cele mai bune practici și discutăm subiecte de interes pentru muzee și uh, creăm un for pentru discuții referitoare la uh, activitatea muzeelor. Avem și o publicație și un website prin, și avem și un newsletter, Nemo News. Site-ul nostru web este principalul nostru instrument de comunicare. Acolo uh, se găsesc informații privitoare la structura și activitățile Nemo, include uh, informații referitoare la evenimente uh, importante pentru muzee și așa mai departe. încercăm să furnizăm o platformă de găsire a partenerilor pentru proiecte europene. Pe NEMO se pot găsi informații legate de conferințele legate de muzee și de alte evenimente similare. Rețeaua susține proiectul MUME, și încearcă să extindă rețeaua de parteneri din Europa, pe care dorește să-i facă mai uh, vizibili. E vorba de Europeana, Euronews mm, și Historiana. Informații privitoare la uh, chestiuni importante pentru muzee, digitalizarea, dialogul intercultural între muzee, creativitatea și in, in, și inovația în cadrul muzeelor se găsesc toate pe uh, site. Îi dau acum cuvântul uh, domnului Mark Taylor, care va intra în detalii în legătură cu acest subiect. Mulțumesc! Noi suntem, sunt peste 30.000 de muzee în Europa, ele se, regăsesc, se găsesc peste tot și uh, reprezintă necesitățile, nevoile uh, cetățenilor europeni dau de asemenea sentimentul de apartenență și ajută pe cetățeni să înțeleagă lumea din jurul lor. Muzeele europene sunt uh, vizitate în fiecare an de peste 500 de milioane de oameni. Uh, vrem să vă spunem doar câteva lucruri despre activitățile muzeelor. După cum am spus, uh, mobilitatea colecțiilor muzeelor este un lucru foarte important, reprezintă una dintre activitățile noastre cheie și astfel putem uh, să uh, ne arătăm uh, originile noastre comune. Mai multe președinții europene s-au ocupat de muzee și de mobilitatea colecțiilor. Noi avem un acord de împrumut pentru expozițiile temporare care este menit să încurajeze activitățile de împrumut între muzee. Aceasta a fost o inițiativă NEMO și reprezintă una dintre contribuțiile foarte importante ale noastre, uh, care uh, a adus beneficii tuturor muzeelor europene. Noi uh, am promovat și, declara- și declarația de la Bremen din mai 2007, care spune că finanțarea suplimentare trebuie să fie acordată la nivel european uh, pentru proiecte inovatoare care să demonstreze patrimoniul cultural bogat al Europei. Uh, și care să crească înțelegerea originilor europene comune, respectând uh, culturile diferite din Europa. Avem și un grup de lucru privitor la mobilitatea colecțiilor, uh, care se ocupă de cinci domenii, indemnitățile guvernamentale, uh, asigurări, imunitatea de la, a fi, de la sechestru și mai mult, și încă două domenii. Noi încercăm să ajungem la standarde comune și sperăm că uh, definirea standardelor comune va deveni o, proprietate, uh, o prioritate în anul 2011 de asemenea, uh, încercăm să asigurăm indemnizații guvernamentale pentru toate uh, colecțiile de artă din uh, Europa. În ceea ce privește accesul digital la muzee, acest lucru este foarte important pentru noua generație. Patrimoniul trebuie să fie disponibil și pe internet, pentru ca el să fie accesibil și să fie vizibil digital. Atât Parlamentul cât și Comisia prin Europeană au solicitat acest lucru Accesibilizarea culturii pentru toți tinerii europeni reprezintă o parte esențială a acestei inițiative. Uh, proiectele finanțate de UE, precum Europeană, uh, prioritizează digitalizarea colecțiilor. Însă muzeele mici uh, încă se confruntă cu dificultăți în acest sens. În ultima vreme, um, instituțiile regionale sau naționale au uh, finanțat uh, aceste proiecte, însă nu putem conta pe acest, uh, această finanțare la nivelul în întreaga Europa, pentru că muzeele mici rămân pe afară. Nemo are rolul de a încerca să facă ceva în acest sens. Noi avem un newsletter prin care uh, informăm uh, utilizatorii noștri în privința proiectelor precum Europeana și Atena, uh, Atena care are ca scop punerea la dispoziția colecțiilor și pe internet. O altă problemă legată de accesul la colecții pe internet sunt drepturile de autor, trebuie să ținem cont că muzeele sunt uh, instituții uh, necomerciale bazate pe uh, educație și cercetare și legea copyright-ului, legea drepturilor de autor nu trebuie să reprezinte o barieră în calea popularizării culturii. Europeana prinde doar obiecte asupra cărora nu există drepturi de autor, dar noi nu credem că aceste uh, elemente, aceste obiecte uh, reprezintă patrimoniul cultural european. Este nevoie de un acord uh, la nivel european care să uh, îi ajute pe uh, deținătorii drepturilor de autor și pe muzee să coopereze unii cu alții. Considerăm că învățarea este un lucru foarte important de care muzeele s-au ocupat cu prioritate în ultimii ani Există două comunicări din 2009 în care s-a subliniat faptul că coeziunea socială, inovația, creativitatea și un acces mai mare la viața culturală este esențială pentru uh, realizarea coeziunii în Europa. Formarea continuă joacă și un, uh, este și o parte din activitatea muzeelor în care ne creează foarte multe provocări, pentru că este un domeniu nou pentru noi. Nemo uh, încearcă să creeze condiții pentru uh, condiții propice cooperării între muzee. La Copenhaga va avea loc în septembrie o uh, conferință pentru educatori, pentru formatorii adulți, ca să spunem așa. Am primit uh, mai multe aplicații pentru participarea la această conferință. În ceea ce privește mobilitatea persoanelor, Mobilitatea uh, profesioniștilor de la un muzeu la altul a fost discutată în ultimii ani, însă nu avem uh, un program care încurajează circulația lucrătorilor la muzee. Acest un nou uh, program cultural ar trebui să fie înființat care să încurajeze mobilitatea persoanelor în cadrul programelor finanțate astfel de mobilitate ar putea încuraja mobilitatea uh, profesioniștilor care lucrează la muzee. Nemo este partener social și în proiectul Practics, care uh, cuprinde mai multe puncte de contact menire să asigură accesul facil la informații uh, pentru uh, lucrătorii din, state, din alte state care doresc să lucreze în alte țări. Finally, uh, museums as forums for intercultural dialogue. Again, museums are a perfect... În ceea ce privește uh, rolul muzeelor în dialogul intercultural, uh, Muzeele uh, permit uh, interacțiunea între uh, persoane, grupuri și organizații cu uh, istorice, culturale, cu uh, rădăcini diferite. Pe site-ul nostru găsiți mai multe informații referitoare la modul în care muzeele joacă rolul de centre ale dialogului uh, intercultural. După ce a prezentat perspectiva muzeelor, uh, privind muzeele, Mnemo dorește să precizeze o problemă de care trebuie să țină cont când se uh, creează noi programe culturale. Nemo dorește să vorbească în numele instituțiilor mici, organizațiilor mici, Structurile și regulile uh, finanțării europene trebuie să fie mai flexibile pentru a putea găsi soluții uh, în beneficiul organizațiilor mici, care nu au structuri și uh, capacități financiare suficiente pentru a participa la acțiune. Implicarea muzeelor naționale mari este un lucru bun și poate să fie uh, util, dar trebuie să lucrăm și cu muzeele mici, care sunt majoritatea în Europa și care au cea mai strânsă legătură cu vizitatorilor. Uh, Nemo este dispus să lucreze cu Comisia, Parlamentul și cu agențiile executive cu care a stabilit o bună cooperare pentru a încuraja aceste muzee care reprezintă orașele și regiunile și care sunt adesea um, gestionate de um, voluntari să participe la uh, activitățile europene. Mulțumesc! Mulțumesc reprezentanților NEMO. Să trecem din nou la întrebări și dezbateri. Și încep prin aici doamnele Pac, să-și reia locul ca președintă. Doamne, ce hal vorbit ăsta? won just a report in 48 against 5, so I'm, I'm very happy. <clears throat> S-a votat cu 48% contra 5 împotrivă și cred că este un bun rezultat. Vom încheia ședința publică de astăzi și vom trece la reuniunea coordinatorilor, motiv pentru care le cer tuturor celor care nu sunt coordonatori să părăsească sala. Îmi cer scuze, spune doamna președintă. Nu am înțeles ceea ce v-a spus colegul meu înainte. Îmi pare rău. Cine dorește să pună întrebări în legătură cu prezentarea făcută, să facă comentarii? Association in Slovenia, but uh, when coming here, um, I will... O uh, întrebare când am venit, uh, mă întrebam uh, ce facem uh, cu problemele din fotbal. Mereu când mă uit la fotbal, la televizor, mă întreb ce să facem noi cu muzeele, că iată, și acești oameni nu să meargă la muzee mai devreme sau mai târziu. Foarte multe persoane merg la muzee dar uh, haideți să fac un comentariu. Um, sectorul muzeelor este unul foarte fragil și cred că uh, sunteți conștienți de acest lucru, pentru că cel mai important, cel mai uh, prețios lucru este patrimoniul uh, nostru atâta timp cât îl avem și dacă îl pierdem, el este irecuperabil. Vă mulțumesc mult pentru că ați rămas în sală și uh, vă stăm la dispoziție pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. Doamna Pac, uh, mulțumesc foarte mult. Uh, tocmai mi-am amintit că m-am întâlnit cu reprezentanții NEMO în urmă cu 2 ani și ei mi-au spus uh, același lucru pe care le-au spus și acum. Am fost cu uh, o delegație de la Comisia Cultură la Stockholm și am încercat să mergem la unul dintre muzeele pe care le reprezintă Nemo, la un muzeu mic și a fost o experiență extraordinară. Am mers la un muzeu la care n-aș fi mers sub nicio formă în alte circunstanțe. Chester, vă asigur că a fost extraordinar dacă, și vă recomand, dacă mergeți într-un loc nou, uh, încercați să vedeți și muzeele mici, pentru că veți avea o, uh, un alt punct de vedere asupra uh, culturii locului. A fost pentru mine o experiență deosebită și vreau să vă împărtășesc. Doamna Schmidt are cuvântul. Oui, euh, pour répondre à votre ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, domnule, ați putea organiza meciuri de fotbal în muzee. Poate că așa oamenii ar veni mai numeroși. Eu aș vrea să intervin în legătură cu un subiect care mă preocupă în mod deosebit și în legătură cu care am uh, avut multe acțiuni. Educația pentru cultură. Aș vreau să știu dacă în cadrul rețelei NEMO întreprindeți acțiuni în această direcție, pentru că sunteți o rețea intermuzeală și ascultându-vă și citând documentele, am înțeles că încercați să puneți în contact muzeele, să promovați acțiuni care uh, să poată fi realizate de genul bune practici. Printre acțiunile noastre există și ceva legat de educația pentru cultură. În Franța, eu am activat într-un departament uh, situat în sudul Franței pentru a promova acțiunea educativă, serviciile educative din muzee. Și știu că atunci când am vizitat muzeul din Stockholm împreună cu Doris, uh, am văzut că existau acțiuni și în direcția copiilor. Sunt convinsă că începând la acest nivel al copiilor, incitându-i să viziteze muzeele și adulții vor proceda ca ei. Mulțumesc, Marie Terez. Aș vrea să menționez faptul că în programul Grundvig de învățare de-a lungul vieții există o activitate realizată de mai multe organizații și axată tocmai pe această temă a muzeelor. Intrați pe internet și veți vedea că este ceva nemaipomenit. Cred că trebuie să dăm idei și asociațiilor de adulți sau altor asociații pentru a se adapta la oferta care există. Eu n-am cunoscut aceste muzee mici. Prin Nemo am învățat să le cunosc și am continuat să vorbesc despre această rețea. Cred că trebuie să fim uh, cei care prezintă, fac publicitate acestei rețele. Vă cel puțin opt persoane care ar putea să vorbească despre acest lucru în sală. Mai există alte intervenții? pe acest subiect? Se pare că nu. Le mulțumesc celor doi reprezentanți care au fost prezenți toată ziua și au ascultat multe intervenții în legătură cu fotbal, eterna temă. Nu putem să evităm pentru că suntem aleși de oameni care iubesc fotbalul. Prin urmare, ne aflăm în această situație în care trebuie să sensibilizăm acum oamenii pentru a vizita muzeele. De aceea vă mulțumesc pentru toate ideile pe care ne-ați furnizat. Acum declar închisă cu adevărat această reuniune și trecem la reuniunea coordonatorilor. Toată lumea este prezentă. Unde sunt reprezentanții Partidului Socialist? Poate stai spuneți o Uf!